albe pentru transport în anul 2011. Dau cuvântul raportorului. Domnule Vim Van de Camp, poftiți. 4 minute. Dank u zeer. Ik wil allereerst. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor care au fost implicați în activitatea noastră privind această revizuire la mijlocul uh, perioadei. Vă mulțumesc pentru cooperare. Procesul a fost îndelungat. Au fost 631 uh, de amendamente și N-a fost ușor, împreună cu raportorii din umbră, să alcătuim un text consecvent, dar am reușit să facem acest lucru. Așa încât aș vrea să mulțumesc uh, uh, personalului uh, grupului PPE și al celorlalte grupuri care ne-au ajutat. E foarte important să subliniez acest lucru. Primul meu comentariu privind Cartea Albă, domnule președinte este destul de reticent. Nu mi s-a părut că ar fi o politică prea nouă și alegerile făcute nu sunt extraordinare. Dar vrem să, vrem să ne asigurăm că există o continuitate. Uniunea Europeană la fiecare patru ani vine cu noi propuneri politice. Mi se pare o abordare greu de înțeles la mijlocul perioadei analizăm punerea în aplicare. Sectorul transporturilor în Europa este extrem de important. În Olanda spunem întotdeauna că fără transport totul se oprește. Sectorul transporturi are o mare capacitate de a oferi servicii și este extrem de important pentru dezvoltarea economiei europene. Mai mult decât atât, sunt uh, sute de mii de persoane care lucrează în transport, să nu uităm acest lucru. În același timp, domnule președinte, sectorul transporturi trebuie să devină durabil. Ce constatăm acum? Constatăm că 24% din poluarea din Europa este provocată de sectorul transporturi. 29% din sectorul energetic. Deci, după cum se vede care este poziția noastră. Durabilitatea nu este o, doar o amenințare, ci este o șansă de inovare. Inovarea în transporturi uh, este un element în care trebuie să investim în următorii 20-25 de ani. Haideți să analizăm o serie întreagă de chestiuni din raport. În primul rând am notat faptul că schimbarea modală, trecerea de la un mod de transport la alt mod de transport, de la transportul rutier la, uh, la transportul feroviar sau la transportul uh, aerian sau la transportul pe căile navigabile terestre nu s-a petrecut vrem uh, ca transportul să fie mai curat, ceea ce înseamnă transportul pe căile navigabile. Dar eforturile, eforturile noastre trebuie să fie mai importante pentru a promova transportul feroviar și transportul pe căile navigabile interne. Apoi, sistemele inteligente de transport au nevoie de inovări mult mai multe. Și vrem ca până în 2020 să existe uh, un asemenea transport inteligent funcțional. Uh, transportul urban, aici au fost o serie întreagă de controverse. Mulțumesc foarte mult! Uh, mă gândeam uh, că mai am ceva timp, dar am mers mai repede decât credeam. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Acum, în numele comisiei, are cuvântul Doamna comisar uh, Violeta Bulz, aveți cuvântul, doamna comisar. President, honorable members, let me first... Domnule președinte, stimați eurodeputați, mai întâi dați-mi voie să mulțumesc domnului raportor, domnului uh, Wim van den Kamp, raportorilor din umbră și, într-adevăr, Parlamentului European în ansamblu său pentru cooperarea uh, valoroasă în ceea ce privește punerea în aplicare a cărții albe din domeniul transporturilor. Am uh, muncit din greu în Comisia TRAN pe marginea acestui raport începând cu noiembrie anul trecut. au existat mai mult de 630 de amendamente, ori asta demonstrează nivelul de implicare al eurodeputaților în ceea ce acest subiect. Bineînțeles, raportul dumneavoastră este binevenit și la timp. Dați-mi voie să comentez uh, doar pe marginea a șapte puncte uh, care se regăsesc în raportul dumneavoastră. Mai întâi, uh, promovarea comodalității și a utilizării eficienței a tuturor mijloacelor de transport, fapte subliniate în raportul dumneavoastră. Noi susținem în totalitate acest obiectiv. De aceea, politicile noastre își doresc să îmbunătățească condițiile cadru, își doresc să internalizeze costurile externe, să completeze legăturile um, care lipsesc în ceea ce privește infrastructura și să îmbunătățească crească interoperabilitatea la toate nivelurile. De asemenea, ne dorim să existe și concurență echitabilă pentru toate mijloacele de transport. Apoi, în ceea ce privește eh, infrastructura, ei bine, aici Comisia a făcut progrese substanțiale. Definiția coridorilor TNT și crearea uh, uh, facilității Conectarea Europei au reprezentat uh, principalele noastre realizări din ultimii ani și sunt convinsă că proiectele din domeniul transportului pot beneficia foarte mult de pe urma Fondului European pentru um, Investiții Strategice. Apoi, um, durabilitatea sectorului transportului. Acesta este domeniul în care Comisia va rămâne uh, foarte activă. Mă refer aici la decarbonizare, uh, dar și la acțiuni împotriva altor impacte asupra mediului, de exemplu uh, calitatea aerului sau impactul zgomotului. E adevărat că Interoperabilitatea este un domeniu unde este nevoie de mai multe eforturi, însă să fim atenți să nu impunem soluții care nu se adaptează specificațiilor și specificităților locale. În al patrulea rând, uh, uh, vorbim despre soluții digitale. E adevărat că trebuie să îmbunătățim informațiile oferite călătorilor și să oferim sisteme integrate uh, pentru emiterea de bilete. Însă împărtășesc și opinia multor actori interesați că nu putem doar să impunem o soluție universală la nivelul Uniunii Europene, ci mai degrabă trebuie să punem informații la dispoziție și să lăsăm mediul de afaceri să găsească soluții adaptate clienților lor. E clar că e nevoie de un cadru de reglementare pentru a putea permite existența unor servicii uh, de uh, valoare adăugată. Estimate domnule președinte, stimați eurodeputați, raportul dumneavoastră solicită uh, cel de-al cincilea element și anume să plasăm pasagerii în centrul politicii pentru transporturi. Nici că pot să fiu mai de acord cu această abordare. Sunt personal convinsă de faptul că transporturile mai întâi și mai întâi trebuie să servească utilizatorilor, pasagerilor membrilor societății și uh, uh, celor care uh, beneficiază pe urma transporturilor de marfă. Toate acestea trebuie să se regăsească în inima tuturor inițiativelor noastre. Apoi, la șase, vorbim despre chestiune sociale. Situația actuală nu este satisfăcătoare. Comisia Juncker dă foarte mare importanță rezolvării problemelor cu condițiile de muncă precare. Ne dorim echitabilitate socială, corectitudine. Uh, pentru că altfel nu vom putea consolida piața internă a transporturilor. Sunt de acord uh, cu opiniile exprimate în raport în legătură cu acest subiect. Și în al șaptelea rând, e nevoie de transporturi mai competitive și mai eficiente. Încă mai sunt uh, prea multe bariere în Europa care afectează în mod negativ funcționarea pieței unice din domeniul transporturilor. Noi încercăm să eliminăm treptat aceste bariere și să creăm um, un uh, spațiu european unic uh, pentru, transporturilor, uh, pentru transporturi, după care putem să ne exportăm modelul spre alte state. Așa ne vom asigura poziția de lider mondial în ceea ce privește transporturilor. Și în cele din urmă, raportul sublinează faptul că una dintre slăbiciunile actuale ale politicii noastre este implementarea inadecvată. Sunt cu totul de acord, domnule Vin Van den Kamp. Cred că în acest domeniu putem coopera mai strâns, mai ales pentru a ne asigura că legislația europeană este cât se poate de clară și de simplă și că se dă suficientă atenție uh, punerii sare în aplicare. Sunt gata să ascult comentariile dumneavoastră detaliate și opiniile dumneavoastră în legătură cu uh, modul în care putem uh, proceda de acum înainte în ceea ce privește această carte albă. Munca noastră este una care trebuie să dureze și sunt gata să cooperez cu dumneavoastră într-o manieră durabilă și uh, constructivă uh, pe toată durata mandatului meu. Vă mulțumesc foarte mult! Doamnă comisar, dăm acum cuvântul uh, celor care se vor exprima în uh, numele uh, grupurilor uh, politice și începem cu uh, domnul Piper în numele PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, raportul vine cu idei foarte bune pentru o mai bună intermodalitate, pentru durabilitate la nivelul transporturilor, pentru valorificarea legăturilor de transport în plan intern. În teorie sună totul foarte bine, dar doamnelor și domnilor, sectorul de transport se bucură astăzi de o atenție politică suficientă pentru că pentru mulți E vorba de o vacă de mulți. Mm, e vorba de uh, obiective de mediu mult mai stricte, de economii um, și de lucruri de acest gen. Dar reglementarea nu are loc doar la nivel uh, financiar. Doamnelor și domnilor, ce s-ar întâmpla astăzi dacă ar exista uh, taxe um, transpuse într-adevăr în investiții în transport? care să nu fie înstrăinate în tot felul de sisteme sociale. Transportul, din păcate, nu este privit cu ochi buni la comisie. De ce comisia a luat bani de la Connecting Europe Facility, bani importanți, pentru a finanța garanțiile pentru EFSI? este ca un fiu vitreg și nu doar la comisie, ci și la Consiliu. Avem uh, probleme acute în ceea ce privește securizarea uh, frontierelor și în ceea ce privește uh, rețelele transnaționale. Dumneavoastră știți că la o viitoare reuniune informală a ministrilor de transport din octombrie, toate aceste probleme sunt marcate cumva cu ideea că uh, bicicleta trebuie să fie mijlocul de transport preferat. Doamnelor și domnilor, transportul a, merită la ora actuală alte accente care sunt descrise foarte bine de Wim Van de Kamp. Vrem durabilitate, competitivitate la nivelul infrastructurii și vrem ca întreprinderile noastre să facă față concurenței globale pentru ca noi să nu pierdem în uh, acest context. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! În numele SND, doamna Claudia Țapardel. please. Take floor. Zlotowski. Două minute. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Domnule președinte, stimați colegi, dacă dorim să creăm o singură zonă de transport în Europa, trebuie să recunoaștem că e greu și dacă vrem să avem succes, trebuie să avem un plan de acțiune foarte precis, trebuie să definim stagiile și obiectivele. Carta albă a transportului uh, urmează să fie un asemenea plan. Asta e la nivelul ambiției, dar s-a adoptat această strategie doar acum patru ani și putem deja să vedem că există o întârziere în ceea ce privește aplicarea obiectivelor. Unele dintre obiective nu au fost realiste, uh, și chiar erau mult prea ambițioase. Mă refer aici la abandonarea combustibililor fosili în sectorul transportului. A fost o, o ambiție prea mare. Iar acum revizuim cartea albă și trebuie să arătăm acum care sunt problemele reale. Integrarea în sectorul transporturilor trebuie să devină ceva care să se întâmple în teren. Trebuie să subliniem rețelele transeuropene de transport. Asemenea, proiecte cum ar fi TNT sunt necesare pentru a îmbunătăți integrarea transportului european și pentru a spori disponibilitatea transportului în zonele periferice. Aceste rețele TNT trebuie să fie considerate priorități ale politicii noastre în anii viitori. În al doilea rând, Cartea Albă, așa cum este ea acum, nu se referă suficient de bine la mobilitatea urbană și la transportul urban și nu vorbește despre folosirea în comun a mașinilor, de exemplu, sau asemenea forme similare. Este un document strategic, iar asemenea chestiuni importante nu pot fi neglijate. Și în al treilea rând, dacă vorbim despre viitorul sectorului transporturilor, să nu uităm angajații din sector, personalul din acest sector. Unele state membre încearcă să-și protejeze antreprenorii în detrimentul uh, libertăților economice de bază care există în Uniunea Europeană. Iar scuza este uh, ajutorul social, dar nu este acceptabil Salut uh, fondul despre care vorbește raportorul și nevoia de a ajunge la un echilibru și de a proteja drepturile angajaților. Să sperăm Comisia va asculta această voce și va ține cont de aceste comentarii ca și de multe alte comentarii din raport uh, cu scopul de a pune în aplicare această politică. Mulțumesc foarte mult!

Doamna Meissner are acum cuvântul. Prezident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kommissarin, es ist tatsächlich so. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, transportul este subestimat. Obwohl der Alltag ohne Transport überhaupt nicht funktioniert. Uh, viața cotidiană nu funcționează fără transport. Transportul este coloana vertebrală a pieței interne. Haideți să ne gândim. Comandăm ceva pe internet și vrem livrare în 24 de ore. Nu se poate fără transport. Mergem la cumpărături, vrem marfă proaspătă în fiecare zi. Ei bine, fără transport nu e posibil. La fel, nici uh, colectarea deșeurilor nu există fără mobilitate și, în general, mobilitatea este un drept fundamental europeni. Și tocmai de aceea, în ultima vreme am avut un plan imens, ca un fel de plan pentru uh, plan TNT, ca un fel de plan uh, pentru metrou, dacă ați vrea, care să conecteze corect Europa ca oamenii să poată să se apropie unii de alții, fără frontiere, fără îmbuteiaje și fără alte obstacole. Un obiectiv nobil pentru care e nevoie de bani și pentru care am cerut, de fapt, mai mulți bani la buget. Totul este foarte corect. Avem nevoie de aceste elemente pentru a avea mobilitate pentru oameni, pentru transportul de mărfuri, indiferent de ce modalitate de transport e vorba, că e vorba de căi ferate, de șosele, de căi navigabile interne. Sigur că avem nevoie și de biciclete, în același context. Dar trebuie întrunite mai multe criterii. Trebuie ca transportul să fie curat, să fie sigur și să fie accesibil pentru toți cetățenii, indiferent că e vorba de cetățeni cu handicap sau nu. Și trebuie să fie unul corect, echitabil, ținând cont de normele de concurență și ținând cont de bunele condiții pentru uh, lucrători, precum și respectând drepturile pasagerilor. Iată un întreg pachet și de aceea am avut acum această evaluare la jumătatea perioadei. Mai sunt multe lucruri de îmbunătățit și în, cred că de fiecare dată când discutăm despre îmbunătățit trebuie să punem în echilibru toate elementele, atât pentru beneficiari cât și pentru furnizori. Și nu pot să părăsesc domeniul european. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca sectorul aviației, de exemplu, să progreseze în acest uh, sens. Ar trebui, de exemplu, ca între Uh, Regatul Unit și Spania să găsim o soluție pașnică pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Numele GUNGL are cuvântul doamna Kilonen. Două minute. Kiitoksia, arvoisa puhemies, va komission jäsen. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, aș dori să mulțumesc mai întâi domnului Wim van den Kamp pentru munca sa uh, profesionist uh, și uh, de asemenea să-i mulțumesc și pentru viziunea politicii de transport, conform Comisiei de Transport, care se regăsește în acest raport. În documente și în sălile noastre de întâlnire, Comisia nu a fost întotdeauna foarte uh, prezentă. Uh, se pare că această politică uneori există doar pentru uh, a asigura statutul tradițional al operatorilor din uh, sector uh, și nu se încearcă oferirea de servicii de transport uh, mai bune și mai eficiente, chiar și mai ieftine către uh, pasageri. Adesea uităm uh, că clienții, pasagerii trebuie să se găsească în centrul uh, politicilor noastre. Trebuie să aflăm mai întâi care sunt uh, nevoile reale ale cetățenilor din uh, perspectiva transporturilor. În domeniul transporturilor uh, e nevoie de soluții bine gândite. E regretabil că Acum e uh, în continuare mai ușor să construim drumuri și tunele uh, decât să găsim uh, un cadru de politici comune pentru a simplifica lucrurile. Nu întotdeauna e nevoie să acționezi cu buldozerul. Uneori poate e nevoie de mai puține cuvinte, însă dar de mai multă acțiune. Mulțumesc. Mulțumim. În numele verzilor are acum cuvântul domnul Eichhout. Un minut și jumătate. Eh. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului, colegului meu, Van de camp foarte, eh, pentru buna cooperare pe care am avut-o. Eh, am zis că nu vrem un compromis cenușiu, ci vrem un compromis care să aibă niște puncte esențiale în el și cred că am reușit să facem acest lucru. Îi mulțumesc domnului Van de Camp pentru acest lucru. Sigur că nu avem o majoritate pe marginea textului, dar sunt o serie de elemente importante pentru noi. Doamnei comisar, vreau să-i spun următoarele. E bine să auzim că raportul este aprobat de comisie, dar sunt câteva chestiuni care trebuie îmbunătățite. Dacă analizăm situația din transporturi acum, trecerea de la un mod de transport la altul, trecerea către transportul rutier și către transportul feroviar și cel pe căile navigabile interne nu s-a făcut. Dacă vrem uh, să diminuăm poluarea din sectorul transportului, lucrurile iar nu merg bine. Trebuie să așteptăm mai multe de la Comisie. În domeniul social, Sigur, s-au făcut referiri în raport, dar deschiderea către piață are implicații sociale și avem nevoie de propuneri clare din partea Comisiei. V-ați referit la ele, dar avem nevoie de chestiuni specifice. Iar raportul acesta trebuie să fie un semnal de trezire pentru comisie. Avem nevoie de măsuri noi. Nu e suficient să spuneți că sunteți de acord cu el. Mulțumim uh, foarte mult. Mulțumesc. În numele EFDD, domnul Peter Lungden. Un minut și jumătate. Tak för ordet, herr talman. För ett år sedan tillträdde jag detta uppdrag. Mulțumesc, domnule președinte. Acum un an uh, mi-am uh, preluat mandatul în acest uh, parlament. de atunci tot vorbim uh, de probleme în domeniul uh, transporturilor, însă ar trebui ca legislația să uh, permită să ne permită să luăm măsuri. Acum Comisia face o evaluare a posteriori Uh, care uh, ne bucură uh, și bucură agenții din țara mea. Se pare foarte mult din moment ce am asistat la proteste. Practic, se pregătește o modificare a legislației. Nu se iau în calcul însă chestiunile sociale, dumpingul salarial și concurența neloială. Noi încurajăm așadar Comisia să ia măsuri pentru a lupta împotriva uh, măsurilor ilegale precum uh, dumpingul uh, salarial. Noi ne-am dorit ca până la urmă chiar să facem ceva pentru ca condițiile să fie echitabile în acest sector. Mulțumesc. Din partea grupului ENF, doamna Marie Cristin Arnautu. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi Vreau să-mi exprim dezacordul profund cu acest uh, acord. Sub pretextul luptei împotriva încălzirii globale și a, com- și a luptei în favoarea cu siguranței rutiere, se întărește încă o dată rolul birocrației europene în detrimentul statelor membre cresc fondurile publice care sunt cerute în această carte albă, creștere care de obicei trebuie să fie asumată de contribuabilii din statele membre și, bineînțeles, de francezi. Mă opun uh, deschiderii spre concurența piețelor feroviare naționale impusă de Uniunea Europeană și apoi este greu să admitem că Parlamentul European își permite să dicteze statelor membre norme de securitate rutieră um, din ce în ce mai libertine care trebuie aplicate în anii viitor. Pentru toate aceste momente, motive ați înțeles, voi vota împotriva acestui raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna deputată. Doamna deputată. Are cuvântul acum domnul Luis de Grandes Pascual. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Politica de transport este un element important al pieței interne a politicii noastre industriale și a pieței interne. E nevoie de o rețea de infrastructură mult mai bună, mai ales la graniță, o mai bună eficiență a modurilor de transport și, bineînțeles, o concurență mai bună pentru a impulsiona comodalitatea. Sunt uh, elemente foarte pozitive în acest raport pe care îl vom vota mâine, cum ar fi integrarea costurilor externe, promovarea combustibililor alternativ, nevoia de a lua măsuri pentru platformele de transport împărțite, uh, acordurile cu transportatorii și așa mai departe caracterul specific al regiunilor ultraperiferice și importanța aeroporturilor regionale Uh, raportorul a făcut un lucru extraordinar și, bineînțeles, mâine vom vota pozitiv. Există însă o problemă care e inevitabilă. Sunt spaniol și mi se pare că nu e necesar să fie menționat aeroportul din Gibraltar. Niciodată nu s-a blocat acolo problema transportului aerian. Întotdeauna uh, am trecut peste problemele dintre Spania și uh, Anglia nu se suspendă aplicarea normei și atâta vreme cât părțile respective pot să treacă peste problemele lor prin dialog. Asta este calea. Marea Britanie și Spania vor discuta despre aceste chestiuni controversate de multă vreme. Este unicul drum, dar nu, drumul nu este să ia Consiliul hotărârii care nu uh, îi, îi revin. Mulțumesc foarte mult! Domnul Ismail Ertugar, acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. În primul rând, vreau să mulțumesc protagoniștilor, odată domnul Vim Van de și apoi raportoarea noastră din umbră, Claudia Țapardel, pentru buna cooperare. Eu cred că, într-adevăr, săptămâni la rând am putut uh, vedea o atitudine constructivă cu o dezbatere pe alocuri plină de emoții. La patru ani de la lansarea cărții albe, trebuie menționat faptul că obiectivele fixate la vremea respectivă, care au fost ambițioase și încă sunt ambițioase, sunt cumva ă, pe rol, dar încă nu le-am atins. În ceea ce privește intermodalitatea, în ceea ce privește trecerea uh, Uh, de la uh, trecerea la transportul uh, la căile ferate. Iată, încă suntem la un nivel redus al implementării acestei intermodalități. Din 2008 până în 2011, bunurile transportate pe șosele erau la 76,1%, iar din 2011 până la 2013 erau 74,9%. Uh, Direcția este una bună, dar uh, subproporțional reprezentată. Prin urmare, ar trebui ca eforturile să continue. Iar în ceea ce privește domeniul social, ce trebuie să facem aici? Cer Comisiei să întindă mâna Parlamentului European uh, pentru a ne ajuta în acest sens din punct de vedere legislativ. Întotdeauna când a venit vorba de normele sociale, noi am pus punctul pe I și am încercat să facem tot posibilul pentru a obține îmbunătățiri. Indiferent despre ce a fost vorba, că era vorba de diferite sectoare de transport, uh, că era vorba de ce se întâmplă în uh, sectorul aerian, că era vorba de problematica timpului de odihnă și a timpului de lucru pentru șoferi. Noi am încercat mereu să obținem îmbunătățiri. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru atitudinea fermă în ceea ce privește uh, Uh, situația automobilelor din Germania, avem nevoie de o soluție comună și cu siguranță împreună vom izbuti. Mulțumesc! Bank. Mulțumesc foarte mult! Jacqueline Foster, un minut. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc raportorului Wim van den Kamp pentru toată munca aceasta grea. Din perspectiva mea personală, e păcat uh, că mare parte din textul tău inițial a fost uh, schimbat. Știi că l-am susținut uh, în mare măsură. Aș dori să insist pe câteva aspecte pe care le-ar putea considera greu de acceptat delegația britanică. E vorba despre legislația uh, socială în domeniul aviației și transportului rutier, pentru că, după părerea noastră, uh, am acționat într-o manieră prea protecționistă care ne-ar închide piața. Apoi, în ceea ce privește Agenția Europeană uh, pentru Siguranța Rutieră, noi nu credem că existența ei ar aduce un plus de valoare. Apoi, în ceea ce privește directiva și modul în care arată ea, eu cred că ea ar uh, fi în detrimentul uh, porturilor uh, britanice. Până la urmă să ne uităm și de Gibraltar, un aspect la care s-a referit și colegul nostru anterior. E vorba despre un teritoriu britanic, vorbim despre suveranitate, din nou încercăm să ne atingem de suveranitatea statelor, ori acest lucru, cred, nu este în regulă. Din acest uh, motiv singurul, domnule Van de Camp, nu putem să susținem uh, mâine uh, raportul dumneavoastră. Am dorit să înțelegeți acest lucru și să înțelegeți de asemenea că apreciem foarte mult munca dumneavoastră. Mulțumim. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Are cuvântul doamna Paloma López Bermejo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi-ați pronunțat bine numele. Mulțumesc, domnule președinte. Transportul rutier trece printr-un moment de tranziție, așteptând strategia Comisiei cererea de interoperabilitate, de, eficiență, de ideea de a aduce împreună producția și distribuția trebuie să ne face să ne gândim la un model care depinde de marile infrastructuri și de marile companii de transport în această tranziție, este important să vedem care sunt drepturile și cererile lucrătorilor dependenți și autonomi trebuie să ne gândim foarte bine la salariul, la timpul de odihnă și trebuie să luptăm împotriva dumpingului social. Încălcarea normelor de cabotaj și uh, a lucrătorilor deplasați duce la nevoia unor inspecții mai clare este inacceptabil să se liberalizeze acest sector cu scopul de a elimina protecția uh, oferită de regulamentele naționale. Transportatorii nu sunt uh, niște uh, furnizori de servicii neimportanți și nu pot să rămână în afara legislației care le protejează munca. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Iuto, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Cartea albă a însemnat o activitate foarte importantă, dar noi nu vom susține acest raport pentru că nu este corect să fie susținute anumite demersuri, anumite mm, proiecte. De, de exemplu, e clar că nu vin uh, cu rezultatele scontate și de aceea noi nu vom susține acest uh, de mers, ar trebui oricum preferat uh, transportul feroviar. Iar în ceea ce privește promovarea uh, mijloacelor de transport în comun, cu uh, autoturisme utilizate la comun, cu o bunătățire a mobilității în ceea ce privește transportul pe distanță scurtă, cu combaterea dumpingului social. Ei bine, nu pot decât să spun că eu voi fi împotriva acestui raport pentru că Comisia e limitată la a susține doar acele proiecte care servesc intereselor oligarhiilor. Oricum, e clar că nu vreți să vă recunoașteți vina, așa cum s-a întâmplat și cu moneda euro. Ați înțeles că lucrurile nu merg bine, dar aveți uh, politici absurde doar uh, ca să vă comportați ca niște alcoolici care știu prea bine că vor muri până la urmă și totuși la micul dejun ei beau coniac. Mulțumesc. Urmează acum doamna Lukaszewska. Pani komisarz, szanowni państwo, transport stanowi Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, stimați colegi, transportul reprezintă coloana vertebrală al oricărei economii. Piața internă nu poate funcționa fără un uh, transport uh, modern bazat pe o infrastructură modernă. Dacă dorim să schimbăm uh, situația din domeniul transporturilor, atunci acesta ar trebui să devină eficient, competitiv și interoperațional. Este vorba despre o schimbare uh, de mult necesară, mai ales că statisticile arată că transportul va fi din ce în ce mai necesar, iar că uh, și că uh, solicitarea serviciilor de transport se va dubla. Aș dori să îl felicit pe domnul raportor pentru acest raport. Uh, firește însă că el nu reprezintă un panaceu universal. Există foarte multe probleme care afectează sectorul uh, transporturilor. Uh, recomandările, așadar, uh, care se regăsesc în uh, raport, vor fi însă un temei pentru acțiunile noastre viitoare. Aș dori să fac însă un comentariu legat de dumpingul social. Toată lumea vorbește despre acest fenomen în ultima vreme. Cei care se ocupă de servicii în domeniul transporturilor ar trebui să lucreze în condiții demne și să primească suficienți bani pentru activitatea depusă. Prin urmare, cred că ar trebui să susține concurența loială. Însă nu putem Uh, să vorbim despre acest concept uh, ca fiind o scuză pentru a limita accesul operatorilor din alte state membre la uh, piața transporturilor din Uniunea Europeană. Există foarte multe probleme care au fost identificate. E clar că trebuie să luptăm cu uh, abuzul, uh, că trebuie să ne consolidăm sistemul de monitorizare uh, atunci când vine vorba despre punerea în aplicare actualelor dispoziții din domeniul transporturilor din statele membre. Mulțumesc! Mulțumim! Are acum cuvântul doamna Secnalova pane předsedající paní komisařko kolegyně. mulțumesc foarte mult domnule președinte doamnă comisar stimați colegi vreau să îi mulțumesc domnului raportor și tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea excepțională. am fost uh, raportor uh, din umbră din 2011 și sunt de acord cu poziția raportorului acum pentru a crea un spațiu comun utilizând resursele durabile, trebuie în primul rând să conectăm rețelele de transport în toate statele membre și să integrăm diversele modalități, moduri de transport. Trebuie de asemenea să eliminăm diferențele existente între regiunile vechi și cele noi ale Uniunii Europene și să îmbunătățim uh, legăturile transfrontaliere. Sunt mulțumită că raportul se referă la transportul rutier și propune diminuarea obiectivului de a scădea numărul de răniți din accidente rutiere. Se referă de asemenea la întărirea drepturilor pasagerilor, a transportului public și îmbunătățirea activității și condițiilor de muncă ale lucrătorilor din acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Jill Seymour. Un minut, aveți cuvântul. Vă. Mulțumesc. În acest raport uh, se propune introducerea uh, mașinilor electrice ca formă, pe cablu ca formă ieftină de transport. Bine, Având în vedere că anual numărul pasagerilor scade, mi se pare că nu este eficient din punctul de vedere al costurilor. Se propune revizuirea uh, directivei, uh, mai ales în ceea ce privește secțiunea A și mă dezamăgește acest lucru pentru că acolo se menționează derogările potrivit cărora uh, se fac anumite exceptări pentru siguranța pe șosele. Sunt caracteristici care vor fi eliminate. Acest raport oferă Comisiei posibilitatea de a interveni la nivelul suveranității statelor, propunând o schemă de impozitare, uh, a, de taxare a uh, circulației. Ei bine, eu cred că este greșit că se întâmplă asta. Um, e un raport plin de contradicții e un raport cu idei nefondate și vă somesc să votați împotrivă. Mulțumesc. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Stalini. Un minut. Eh, grazie, președinte. La sensazione că si ha eh, guard... Mulțumesc, domnule președinte. Senzația pe care o ai când citești această carte albă și raportul colegului Van de Camp este că Dânsul a trebuit să medieze lucrurile într-o manieră foarte dificilă, iar Comisia a recunoscut acest uh, lucru. Până la urmă, vorbim despre găsirea unui uh, echilibru între pozițiile delegaților care adesea au opinii divergente. Uneori, în acest Parlament, uh, asistăm la lucruri care n-ar trebui să se petreacă deloc, pentru că în legătură cu asemenea subiecte, Deși e firesc să uh, apară tensiuni, uh, nu e firesc să integrăm tensiuni care uh, apar din statele noastre membre. Acest raport însă aduce în discuție subiecte care merită discutate. Vorbim despre liberalizarea progresivă a serviciilor de transport, investițiile din acest domeniu și așa mai departe. Nu vorbim doar despre o atenție exagerată dată altor subiecte. Cred că e important uh, să analizăm nevoia de a investi, câtă vreme respectăm uh, mediul și cred că acest raport uh, poate stimula această uh, mișcare înspre investiții utile făcute pentru mobilitatea bunurilor și persoanelor uh, și, uh, de asemenea, și serviciilor. Sperăm uh, că acest uh, continent va putea asista la creșterea și dezvoltarea pe care le merită. Mulțumim! Dau acum cuvântul doamnei Agnes Iungerius. Mulțumesc, domnule președinte. piloții sunt forțați să zboare pentru că nu sunt plătiți, șoferii trebuie să șofeze pentru că își pierd locurile de muncă și sunt firme uh, care încalcă toate regulile pentru că știu că nimeni nu o să le controleze. Toate aceste situații trebuie încheiate odată pentru totdeauna. Propunerile din acest raport sunt pozitive și mă bucur să spun că creștini democrații sunt și ei convinși acum că trebuie să se facă acest lucru. Îi mulțumesc colegului Ivan de Camp. Comisia Juncker trebuie acum să ia măsuri, să întreprinde niște acțiuni. Doamna comisar și-a exprimat voința politică și e momentul să arătăm că avem ambiție și să punem în aplicare acestor uh, măsuri care vor duce la sfârșitul acestor situații neplăcute din transporturi. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul domnul deputat George Bach. Un minut și jumătate, aveți cuvântul. Doamnă comisar, dragi colegi, în primul rând vreau să îi mulțumesc coordonatorului nostru Vim Van de Camp pentru că a reușit să vină cu măsuri uh, pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung și vreau să mă limitez la două aspecte. În ceea ce privește transportul rutier, noi știm care sunt problemele și provocările de multă vreme încoace și pentru a viza domeniile siguranță, Uh, protecție socială și respectare a mediului înconjurător, avem nevoie de o coordonare, de o armonizare și de o implementare corectă la nivelul tuturor statelor membre, cu o agenție, cu un birou unic, pentru că astfel s-ar ajunge la îmbunătățiri uh, majore. Iar în ceea ce privește transportul feroviar, trebuie să facem tot posibilul pentru a, ca al patrulea pachet feroviar să aibă succes. Pentru ca în sfârșit, după 20 de ani de restructurări, căile ferate europene să ocupe locul uh, care le revine. Acest uh, sector pierde teren în plan internațional și aici trebuie să vedem ce se întâmplă cu concurența, cu aspectele sociale, pentru a veni cu uh, propuneri în vederea găsirii unei soluții. Doamnă comisar, au fost mai mulți ani în care lucrurile au stat pe loc din cauza predecesorilor dumneavoastră și acum dumneavoastră trebuie să faceți tot posibilul pentru a progresa. Sunt uh, acțiuni importante pentru locurile de muncă, pentru economie și sunt soluții pe care cetățenii le așteaptă din partea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, stimate coleg! Urmează acum doamna Clune, un minut și jumătate. Thank you. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vă mulțumim că sunteți aici în această seară. Aș dori să mulțumesc domnului Van den Camp uh, pentru eforturile sale uh, de a echilibra uh, pozițiile în ultimele luni pentru a încerca să ajungă la o poziție de compromis care sperăm noi ar putea să beneficieze de un rezultat reușit la votul de mâine. Raportul reflectă tot felul de aspecte care țin de transport și sublinează importanța transporturilor. Cu siguranță știm uh, și noi ce important este acest sector pentru crearea de locuri de muncă, pentru corectarea regiunilor periferice și așa mai departe. Însă să nu uităm că elementul cheie este cel al uh, călătorilor, pasagerilor și al uh, afacerilor care depind de infrastructura noastră de transport. Aceste elemente trebuie să rămână în inima discuțiilor noastre. Apoi, în ceea ce privește aviația, așteptăm pachetul dumneavoastră pentru finele acestui uh, an. E important uh, să recunoaște faptul uh, că transportatorii noștri acum concurează pe o piață globală. Această situație trebuie abordată. Lumea devine din ce în ce mai mică, afacerile noastre și pasagerii noștri uh, călătoresc adesea în afara Europei, în Asia, Australia, uh, Statele Unite, iar transportatorii noștri trebuie să poată concura. Trebuie deschis uh, și dialogul, mai ales cu Statele Unite. E nevoie să înceapă această discuție pentru a se obține un acord în domeniul aviației. Cred că asta, practic, pune piedici în acest moment companiilor noastre aeriene, iar noi trebuie să încercăm să rezolvăm această situație. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumim. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Primul vorbitor este uh, Claudia Montero Aghiar. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Adevărul este că suntem departe de o zonă unică de transport în Europa, deși ne îndreptăm către ea. Salut uh, activitatea raportorului și a raportorilor din umbră. S-au făcut uh, niște referiri la transportul maritim și la nevoia de a întări capacitatea porturilor Uniunii Europene, dar avem nevoie de măsuri palpabile, neîntârziat, pentru a ajunge la autostrăzile mării ca rețea de transport. Regret că s-au făcut prea puține referiri la aceste moduri de transport. Lucrul acesta va avea un impact asupra regiunilor noastre și m-am gândit că trebuie să vă aduc, să supun atenției dumneavoastră această propunere. Cer Comisiei să propună o strategie uh, pentru a lega insulele de restul Europei, uh, acordând atenție caracteristicilor insulelor și regiunilor periferice, în momentul în care se pune în aplicare se pun în aplicare măsurile privind monitorizarea emisiilor de CO2. Mulțumesc foarte mult! Vă rog să respectați timpul alocat pentru intervenție, altfel vă voi întrerupe. Doamna Lucy Anderson are cuvântul acum. Mulțumesc. Este un raport pozitiv care privește înspre viitor cu multe recomandări pozitive. Sunt voturi separate pe multe elemente cheie, inclusiv nevoia de a reglementa porturile, uh, mega camioanele și uh, acordarea de contracte publice. Noi vom vota împotriva acestor elemente, dar per total uh, Sprijinim raportul și salut acțiunile europene propuse pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 50% până în 2050. Este un mesaj vital pe care trebuie să-l transmitem, mai ales că ne așteaptă summitul de la Paris. Vreau să subliniez nevoia de a ne axa pe investiții. Vin din Londra și investiția în transport nu Uh, ține pasul evoluției economice. În Europa situația este similară. Trebuie să facem tot posibilul pentru a acoperi această lacună, fiindcă este uriașă și trebuie să dăm dovadă de consecvență în anii ce vor urma, să recunoaștem că sectorul privat are un, loc de, un rol de jucat într-adevăr, dar avem nevoie și de fonduri publice în transport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor. Marias. Mulțumesc. Transportul este foarte important pentru creșterea economică a Europei și trebuie să nu uităm protecția mediului și interesele pasagerilor. Transportul uh, reprezintă 25% din emisiile de gaze cu efect de seră, a doua formă după sectorul energetic. De aceea Uniunea Europeană trebuie să uh, promoveze forme regenerabile, renoibile de energie. Trebuie de asemenea să consolidăm infrastructura astfel încât să se reducă numărul de accidente rutiere și de asemenea să, trebuie să întărim controlele. Uniunea Europeană trebuie să întărească și transportul maritim și să se asigure că cei care locuiesc în uh, insule au uh, acces pe continuu. Doamna Bilbao Barandi, care acum cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc raportorului pentru activitatea depusă. Europa are un, nevoie de un sistem uh, de transport integrat care să susțină mediul și transportul este, lucrul acesta se întâmplă foarte multe state și apărarea problemelor naționale duc la probleme în competitivitate. Competitivitatea scăzută a tuturor. Trebuie să îndeplinim angajamentele de investiții uh, la, pentru că ele aduc plus valoare în tot sistemul. Trebuie să ne gândim la toți utilizatorii, la cei care au probleme de mobilitate redusă în momentul în care vorbim de drepturile pasagerilor pentru a rămâne lider în acest, în acest uh, domeniu, trebuie să oferim servicii de calitate care să ne îmbunătățească viața. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Catrina Colecina are cuvântul la pane předsedající vážený pane zpravodaji mulțumesc. mulțumesc raport. sunt coordonator de la envi și am fost în special pentru îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul de transport. Considerăm că resursele din întregul sistem de transport trebuie să fie utilizate cum trebuie, să utilizăm capacitățile care există. 10 puncte din Cartea Albă sunt importante, mai ales uh, uh, având în vedere că e menționat uh, promovarea uh, transportului în comun. Mobilitatea door-to-door -door este extrem de importantă. Bineînțeles că se discută despre faptul că e important uh, să investim uh, în Uh, trecerea la, în intermodalitate. E important să vedem și rolul bicicletelor, de exemplu, dar și pentru asta e nevoie de infrastructură. Ce se întâmplă cu uh, rețelele TNT, ce se întâmplă cu pachetul feroviar. Fac un apel către toată lumea pentru ca Uniunea Europeană să investească cât mai repede cu putință în aceste rețele. Mulțumesc, domnul Koch, un minut. Mulțumesc, domnule comisar. Sectorul de transport are un are o influență directă asupra vieții cotidiene, economie, mediu, turism, aspecte sociale și multe altele sunt vizate aici. Adesea însă sunt subestimate toate aceste lucruri. Măsurile de astăzi au un efect imediat asupra calității vieții cetățenilor uh, de mâine. De aceea e important să vedem care este starea lucrurilor și să ne îndreptăm în direcția mobilității durabile și în direcția intermodalității. Vim, îți mulțumesc pentru întreaga muncă. Raportul ar putea fi mai ambițios pe aici, pe acolo. Mă gândesc, de exemplu, la sistemul de taxă de drum. Mă refer la sistemul de asistență pentru șoferi. În continuare, acest raport este un element nucleu al politicii uh, de transport și mă bucur asta, dar avem nevoie de obiective concrete, inclusiv o strategie pentru a reduce numărul persoanelor care uh, devin victime ale accidentelor în transport. Și aș vrea să, fie, să existe verificări mult mai stricte ale uh, celor care consumă alcool și apoi uh, se urcă la volan. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Inesa Ayala Por favor. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului care vine cu idei globale pentru viitorul transportului. În primul rând, uh, siguranța uh, care pe drum am pierdut bătălia pentru că infrastructura s-a distrus și trebuie așteptăm cu nerăbdare propunerile pe care le face comisia Vă reamintesc că și CERF și EFSI sunt importante pentru menținerea infrastructurii și siguranța lucrătorilor și a pasagerilor în fața atacurilor teroriste. S-a întâmplat la Paris, s-a întâmplat la Madrid, s-a întâmplat la Londra. Trebuie să ne gândim la grupul de lucru cu Consiliu și să ne gândim la propunerile care trebuie făcute în acest sens lucrătorii din transporturi, pregătirea lor, condițiile de lucru și sănătatea lor sunt elemente fundamentale. Ne întrebăm de ce, uh, ce, ce uh, se întâmplă în timp ce, eu știu, nu se găsește o soluție pentru modurile de transport europene Așteptăm răspunsul dumneavoastră pentru ca acest uh, sector să devină atractiv pentru tinerii șomeri din Europa. Mobilitatea urbană, de asemenea, trebuie să fie uh, un domeniu important. Trebuie să ne gândim și la buget. La buget avem nevoie de buget și pentru cei care nu știu că de unde se poate obține acest buget, vă rog, doamnă comisar, să ne demonstrați că ambele instrumente financiare menționate sunt fundamentale pentru a putea pune în aplicare toate proiectele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Și în numele Comisiei Europene are acum cuvântul doamna comisar Violeta Bulls. President and honorable members, Mulțumesc, uh, domnule președinte și stimați eurodeputați. Aș dori să vă mulțumesc pentru contribuție și comentariile dumneavoastră foarte specifice și foarte valoroase. Am luat notă de toate acestea. Toate comentariile dumneavoastră de astăzi, precum și raportul, vor fi luate în uh, calcul uh, pentru raportul de punere în aplicare pentru Cartea Albă pe care îl vom finaliza până la sfârșitul acestui an. Să subliniez cât de important este să auzim că cu toții recunoaștem importanța transportului eforturilor pentru creștere, ocupare și uh, pentru calitatea de lider mondial. Dați-mi voie să mai spun câteva cuvinte în legătură cu procesul în sine. Procesul de consultare publică cu uh, actorii interesați s-a încheiat deja. O parte din măsurile de punere în aplicare uh, ale cărții albe din 2011 ne-au parvenit doar recent. N-am putut să le evaluăm în totalitate, ci am putut doar să vedem ce s-a făcut până acum ce a devenit învechit și ceea ce ne mai rămâne de făcut. De asemenea, peisajul politic și economic s-a schimbat, dar acest exercițiu continuu ne uh, demonstrează că principalele dispoziții din Cartea Albă rămân valabile și merită puse în aplicare. Înțeleg faptul că Parlamentul European este de acord cu această abordare. În cele din urmă, aș dori să uh, mai mulțumesc o dată domnului uh, Van de Camp. Vă mulțumim și de asemenea și Parlamentului pentru că uh, s-a hotărât să preia această inițiativă. Cum am spus și în introducere, cu siguranță suntem de acord în legătură cu principalele direcții de urmat. Am uh, auzit foarte multe solicitări pentru a lua măsuri, pentru acțiune. Îmi place asta. Haideți acum să lucrăm pe marginea inițiativelor necesare pentru a putea face progrese reale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim. E timpul ca domnul Wim van den Kamp, uh, raportul nostru, să încheie discuția. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile făcute pe marginea raportului meu. Mulțumesc și pentru criticile manifestate. Doamna Foster, din păcate, a plecat, dar înțeleg prea bine ce a spus astăzi și vom încerca în continuare, când trecem în etapa implementării, să ținem cont de aceste lucruri. Provocarea, domnule președinte, va fi implementarea acestui raport. Iar sarcina mea, în anii ce vor urma, este să veghez la respectarea a ceea ce se decide astăzi aici. După cum ne spunea doamna comisar, avem nevoie de un echilibru între durabilitate, norme mai puține, mai multe șanse de profit, ne lăsând la o parte aspectele sociale. Ei bine, în următorii patru ani, aceasta este o mare provocare pentru sectorul de transport și reiau această idee. Celelalte uh, domenii nu pot funcționa fără un sector de transport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult!